Ladies, gentlemen, Domnilor și domnilor, stimați colegi, putem începe? Pentru că începem cu votarea electronică. Ieri am decis să amânăm votul la regulamentul GSP și ieri coordonatorii au decis să recomande comisiei, puțin atenție vă rog, spune președintele, să recomande comisiei amânarea votului asupra raportului Sturdy. Asta deoarece grupurile trebuie să aibă discuții interne pe această temă. Noi vom continua totuși cu votul pe reglementarea de salvgardare și planificarea așa cum este ea. Și amânarea se face pentru următoarea ședință a Comisiei, 7 februarie, deci ar fi o amânare de ordin tehnic. Am nevoie de acordul comisiei, obiecții dacă nu adoptăm această modificare. Să trecem atunci la vot. Începem cu raportul domnului Mario David privind relațiile dintre Uniunea Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului. Amendamentul numărul 1 de la 1 la 33, vot în bloc, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 37 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 4 vot pe părți. Prima parte pentru Mario David. Aș putea interveni pentru o clipă? De ce am cerut un vot pe părți aici? Și de ce am spus că PP-ul votează nu la a doua parte? Asta pentru că este un raport, articolul 50. Nu că, nu, nu că n-am fi de acord pe fond, după cum mi-a spus și la Emilio. E un raport de articolul 50 și considerăm că această parte intră într-adevăr sub incidența cadrul raportului comisiei. Ăsta e singurul motiv. Noi, PPE-ul, vom sprijini acesta în Comisia AFET. Însă, în opinia noastră, aici, practic, ne suprapunem cu raportul Boli. Trebuie să vă aduc aminte că este un raport sub articolul 50. O observație pertinentă Comisia răspunzătoare pe fond este AFET și ar trebui să ne limităm la domeniul de aplicare a intervenției noastre. Oricum trebuie să votăm prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, a doua parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm electronic partea a doua, votul deschis. O să vă numărăm votul, chiar dacă nu aveți cartela de vot. O persoană în plus de la socialiști. Excludeți-mă pe mine, spune președintele. E bine acum? Da. Votul meu nu se mai numără. Votul este închis. se adoptă. Eu eram socialist în plus. Partea a treia, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 14 vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 42, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 18, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Să verificăm. Să verificăm votul asupra amendamentului 18. Votul e deschis. Iar un socialist în plus? Eu? Spune președintele. Votul închis. Și se adoptă. Amendamentul numărul 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendament de compromis numărul 4, votul e deschis. Votul se închide. Se adoptă. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 5, pentru, împotrivă, abțineri, să repetăm votul, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Patruzeci și patru pentru împotriva abțineri, se adoptă. amendamentul de compromis numărul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 27 pentru, împotrivă, abțineri, respinge. 28 pentru, 28 pentru, împotriva, abține, se respinge, 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 32 pentru, împotriva, abțineri, respins, 34 pentru, împotriva, abțineri, respins, 46 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 35 pentru, se respinge, îmi cer scuze, spune președintele, 36 cade, bine, caduc. Deci textul asupra rezoluției prin vot electronic, votul e deschis. Votul e închis. Un socialist în plus. Socialiștii și democrații sunt cu efectivul complet, așa că eu sunt în plus. Deci se adoptă 14 pentru și 2 împotrivă. Felicităm pe Mario David. Domnule președinte, vă mulțumesc, vă mulțumesc și pentru raportul din umbră și mulțumesc colegilor. So item Item 10, uh, the vote is... La punctul 10, votul se amână. Punctul 11, raportul lui Jörg Leichtfried. Regimul comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare. 62 de amendamente, nici mai mult, nici mai puțin, plus 26 de amendamente de la AFET. Să trecem mai departe. Amendamentul numărul 1. Domnule președinte, îmi cer scuze, însă aș dori ca propunerea de vot pe părți la 24 și 34, aș vrea să retrag acea propunere, acea propunere de vot pe părți la 24, 34, luăm notă de propunerea de retragere. Nu știu care este procedura, însă aș dori să spun că am pregătit foarte, foarte mult acest document în grupul nostru. Noi am lucrat pe baza presupunerii că acest vot va fi pe părți și în ceea ce ne privește erau niște lucruri acolo pe, pentru care am fi votat împotriva, altele pentru la votul pe părți. Deci l-aș ruga pe domnul Casperi să se răzgândească dacă, dacă e posibil. Nicio problemă, atunci păstrăm votul pe părți. Să trecem atunci la amendamentul numărul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 11. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 vote părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abține se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm partea a doua de la amendamentul 13, votul deschis.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la anexe. Afet 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Să verificăm electronic Afet 1, votul deschis, închis. se respinge. Amendamentul 51 pentru, împotriva, abțineri, respins. 52 pentru, împotriva, abțineri. Să repetăm votul, vă rog, ridicați mâinile. 52 pentru, împotriva, abține se respinge. Amendament de compromis numărul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 53 devine caduc? 53 devine caduc. 17 devine caduc. Amendament de compromis numărul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 21 și afet 3 pentru, împotriva, se adoptă 22 și AFET 4 împreună pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificăm amendamentele 22 și AFET 4, votul deschis și acum închis. Se adoptă. Să trecem la amendamentul 23 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Douăzeci și patru. Vot pe părți, nu așa? adaptat 23, dar 24 nu avem nimic cu 23. Trecem la votul pe părți, la amendamentul 24. Patru părți aici. Prima parte pentru prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă, dar să verificăm. Prima parte, vot e deschis. La prima parte votăm. Vot închis. Și se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a treia pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A patra parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Treizeci și cinci pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. AFET 8 și amendamentul 26 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 27 și afet 9 pentru, împotrivă, se adoptă 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 31 și afet 11 împotrivă, abțineri se adoptă, 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 33 și AFE 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 58, spune președintele? 34, vot pe părți. Prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a patru cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 58, cine este pentru? 58 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36 și AFET 15 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aveți 16. Cine este pentru? Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins. Amendamentul 59. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Doriți să verificăm electronic? Spune, spune ceva din sală. Sunteți siguri, într-o președintele? A fost retrasă solicitarea de verificare electronică, spune președintele. Amendamentul 38, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42, un vot pe părți, în patru părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă, abțineri, Haideți să repetăm. Vă rog să ridicați mâinile. Votăm acum prima parte a amendamentului 42. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm electronic. Votul este deschis pentru prima parte. Votul este închis.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 Trecem acum la amendamentul 43. Pentru. 43. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins. Haideți să verificăm electronic. Votul este deschis. Amendamentul 43. Votul este închis. În mod evident a fost respins. Amendamentul 23. 23. Cine este pentru? Cine este pentru 23? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 24 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 44 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 25. Împotrivă. Avem un vot pe părți. Patru părți. E vorba de amendamentul 45. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Partea a doua, a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a patra, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la considerente. Amendamentul 2.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 Împotrivă. Abțineri. Este respins. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votul final. Am uitat un amendament, spune președintele. E vorba de AFET 22. În lista mea nu uh, figurează. AFET 22. AFET 22, yes, I was... Urmăram lista greșită, spune președintele. Pe lista corectă Apare și uh, amendamentul la FED 22. But, but amendment 42, it's okay, we have to vote on it. Okay, there was a wrong indication that it has fallen, but it is not so. So, let's... Nu, nu devine caduc, așa încât votăm acum amendamentul la FED 22. E un vot pe părți. Domnul Larsfield are cuvântul. Domnule președinte, am impresia că conținutul acestui amendament este acoperit de 42. Aceasta este opinia mea personală. Aceasta a fost și uh, indicația pe care am venit-o eu, cum că ar fi devenit caduc. Dar secretariatul uh, mi-a spus că nu este așa și că trebuie să votăm pe marginea AFET 22. Trebuie să votăm acest amendament. Secretariatul uh, are această certitudine. Cine este pentru AFET 22? Domnul Caspari, aveți cuvântul. Domnule președinte, dacă comparați uh, fragmentele de text uh, notate pe hârtie, veți constata că AFET 22 și amendamentul 42 care a fost adoptat, amendamentul al raportorului, au exact același text la început pentru că acoperă exact același articol și sunt foarte sigur că AFET 22 și amendamentul meu 60 devin caduce, deși această situație nu îmi convine. Dar dacă acceptăm amendamentul raportorului numărul 42, aceste două articole al meu, 60 și 22, devin caduce. Președintele, Secretariatului îmi spune că conținutul este același, nu uh, voi uh, da curs solicitării dumneavoastră dacă textul este același. Ianic Jadu, aveți cuvântul. Vă rog să mă iertați, domnule președinte. Am impresia că nu s-a votat amendamentul 59, AFET 16, 17 și amendamentul 39. Deci cred că nu am votat 59, AFET 17 și 39. Președintele, mie mi se spune că nu uh, am uitat să votăm. Nu am omis aceste puncte. Fie am votat aceste amendamente. Iată, 59 a fost adoptat și celelalte două au devenit caduce. Președintele, trecem acum la votul pe marginea propunerii comisiei cu amendamente. Votăm electronic, votul este deschis. Propunerea comisiei cu amendamente. Votul este deschis. Trebuie să votez și eu, întreb grupul socialist. Votul este închis. se adoptă cu 20 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și 6 abțineri. Excelent! Acum votăm proiectul de rezoluție legislativă. Vot electronic, votul este deschis. Sper că rezultatul va fi același. Vă rog să apăsați pe buton. Încă lipsește un vot. Votul este închis. Rezultatul final este același. 20 de voturi pentru. Votăm. Vom intra acum în negocieri cu Consiliul și Comisia pentru a ajunge la un acord uh, rapid. Acesta este mandatul de negocieri. Cine este pentru? Pentru. Mi se spune că votăm electronic, votul este deschis. Votăm, deci, uh, începerea negocierilor informale cu Consiliul și uh, Comisia pentru începerea la un acord uh, rapid, un acord timpuriu. Nu putem începe negocierile fără un mandat din partea Comisiei. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Încheiem astfel și acest dosar. Îl felicit pe raportor, pe Iorg Lightfried, un succes de plin. Item 12, report by William Dartmouth. Punctul 12, raportul lui William Dartmouth E vorba de un proiect de aviz. adresat uh, Comisiei pentru Cultură, Comisia de Resort, în legătură cu uh, descătușarea potențialului uh, industriilor culturale și creative. Începem cu amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. Este respins. Amendamentul... Verificăm amendamentul numărul 1. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. ați vrut să se înregistreze acest lucru, domnule Dartmouth, nu-i așa? Cred că președintelui îi datorez uh, o explicație. Eu am văzut din greșeală ce făcea domnul Caspari, de aceea am solicitat uh, verificarea. Zece uh, voturi au fost contra și, de fapt, s-a dovedit că își aveau locul în cealaltă parte. Amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Spune președintele. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Devine caduc acesta. Se corectează președintele. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm amendamentul 9. Votul este deschis. Votul este închis. A fost respins. Amendamentul 10. Un vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12. Un vot pe părți. Prima parte pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul paisprezece, cine este pentru? 13 a devenit caduc. Pentru că a fost adoptat amendamentul numărul 10. Amendamentul 14. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 15. Nu, 16, spune președintele. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Prima parte, amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 20, cine este pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral. Numărul 1. Aveți vreo obiecție în privința votării acestui amendament? Nu? Atunci vom vota. Amendamentul oral numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 21, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Este respins. Amendamentul 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24 25 se corectează președintele. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respinsă. 26 pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins. 27 pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins. 28 pentru? împotrivă, abțineri, este adoptat. 29 pentru, mă iertați, devine caduc, spune președintele, la fel și 30. Votăm 31, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și 32, cine este pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm electronic amendamentul 32. Votul este deschis. 32. Votul este deschis. Da, repetăm votul la amendamentul 32. Votul este închis. Se adoptă cu un vot în plus uh, pentru. Votul final, proiectul de aviz cu amendamente. Votăm electronic, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu doar 7 voturi pentru, 18 abțineri și un vot împotrivă. Nu știu dacă să-l felicit pe raportor. Domnule președinte, spune raportorul, avizul meu nu este, nu are chiar forma pe care aș fi uh, dorit eu să o aibă, dar uh, mă bucur că m-ați felicitat. Ok, let's move to 13. Well, Yes, you had it. No, thirteen. This, this one. File number 13. Dosarul numărul 13 acum. Raportul Helmut Scholz cu privire la înființarea unui instrument de finanțare pentru cooperarea cu țările industrializate, așa numitul regulament ICI. Adoptarea un proiect de recomandare în a doua lectură. După cum știți, am convenit cu celelalte comisii care au probleme să ne menținem poziția și să repetăm adoptarea amendamentelor noastre pentru că nu era negocierile cu Consiliul și Comisia au eșuat. Așadar, să votăm textul în ansamblu. Proiectul de recomandare. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. un vot separat la articolul 16. Mai întâi, proiectul de recomandare din partea raportorului. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Să verificăm votul separat cu privire la articolul 16, proiectul de recomandare din partea raportorului. Se deschide votul, se închide votul și s-a adoptat, după cum v-am spus. Amendamentul 1 devine caduc și votăm raportul final. Fără amendamente, se deschide votul. Lipsește cineva? Se închide votul și s-a adoptat cu 23 de voturi pentru, două voturi împotriva. Felicitări domnului Scholz. Now we move. Trecem acum la un dosar foarte important, votul privind <clears throat> clauza de garanție bilaterală în Acordul de liber schimb Uniunea Europeană-Corea, clauza de salvgatare bilaterală, acordul de liber schimb. Salutăm o puternică delegație parlamentară coreană care se află printre noi. Într-o coincidență fericită, sunt aici tocmai când am decis să votăm acest dosar. După cum am explicat deja, votul privind acordul de liber schimb va fi la ședința noastră viitoare pe 7 februarie, iar votul în plenară <clears throat> va avea loc, după cum a fost programat, în luna martie, împreună cu votul final în plenară privind uh, regulamentul uh, de salvgardare. După cum știți, s-a ajuns la acord încă sub președinția belgiană și vreau să mulțumesc uh, raportorilor și raportorilor din umbră pentru activitatea depusă și de asemenea vreau să mulțumesc președinției Belgiene pentru rezultatele minunate pe care le-au avut. Cred că a fost un prim dosar important pe care l-am avut, pe care l-am negociat cu Consiliul în ce privește acordurile comerciale bilaterale și cred că ar trebui să ne felicităm pentru spiritul și rezultatul negocierilor respective. Să trecem așadar la vot. Textul în întregime este un amendament de compromis, rezultatul negocierilor. Cine e pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Se adoptă votul privind proiectul de rezoluție legislativă, vot electronic, s-a deschis votul, s-a închis votul și rezultatul este o majoritate copleșitoare, 24 de voturi pentru, două abțineri, felicitări uh, raportorului Pablo Salba și celorlalți. Îmi dau seama că raportorul și raportorii din umbră ar, putea, ar dori să spună ceva în legătură cu încheierea fericită acestui dosar. Domnule Salba, aveți cuvântul. Please let me start before I speak about this. Mulțumesc, domnule președinte. Ceva în legătură cu acest regulament prin salvgardare și procedura cu privire la acordul de liber schimb? vom primi o declarație în partea autorităților coreene care descriu modificările pe care le-au făcut la noul regulament pe care l-am discutat cu câteva luni în urmă. Cred că sunt multe mișcări care merg în direcția cea bună și acest regulament ar trebui să mai fie o problemă pentru a ne da, pentru a putea să ne dăm uh, avizul conform uh, și tot votul să aibă loc în conformitate cu calendar. Acum, în ce privește clauza aceasta de salvgardare bilaterală cu la care am votat astăzi? Când a venit acel regulament în Parlament, acordul de liber schimb cu Coreea fusese deja negociat de către Comisie. Deci modificările pe care urma să le facem în ce privește clauza de salvgardare ar trebui să fie în interiorul cadrului acordului de liber schimb. În în special industria europeană producătoare de automobile, a arătat îngrijorări în legătură cu acest acord cu Corea de Sud și impactul negativ care credea că o să aibă în ce privește industria europeană. Obiectivul în aceste luni a fost să negociem cea mai eficientă clauză de salvgardare posibilă și în același timp să se respecte acordul cu Corea de Sud. Doriți să atingem trei obiective mai întâi să avem o clauză de salvgardare care să fie ușor de aplicat. În al doilea rând, ca aceasta să fie cea mai eficace posibilă pentru a se ocupa de o posibilă creștere a importurilor din Corea de Sud și, în al treilea rând, ca codul de liber schimb să fie mai atrăgător pentru industria europeană vizată. Poziția membrilor Parlamentului European fost întotdeauna unită la negocieri cu Consiliul și sunt convins că a fost cheia reușită negocierilor. Eu să mulțumesc uh, pentru eforturile colegilor din Parlament și reprezentanții președinției belgiene și reprezentantul Comisiei cu care am avut plăcerea să lucrăm. Au fost niște îmbunătățiri față de propunerea originală a Comisiei, mulțumită eforturilor Parlamentului European. Îmbunătățiri al căror obiectiv a fost acela de a răspunde preocupărilor sectorilor celor mai sensibile, mai ales industria producătoare de automobile. Știm că industria respectivă este acum mulțumită de regulament și am reușit în acest sens. Am adăugat o serie de elemente de protecție și mulțumită acestor elemente, industria europeană, în special cea producătoare de automobile, e bine acoperită și protejată. Întâi, dreptul industriei de a solicita comisiei inițierea unei anchete. În al doilea rând, un aspect cheie pentru industria producătoare de automobile, definiția produsului care se poate aplica clauzei de salvgardare este acum clarificată. În al treilea rând, un punct complet nou pe care l-a introdus Parlamentul, măsurile de supraveghere, mai ales pentru sectoarele cele mai sensibile. Un alt aspect important, în caz că există o creștere a importurilor concentrate într-unul sau mai multe state membre, Comisia poate introduce măsuri de supraveghere în consecință. Parlamentul a depus de asemenea eforturi pentru o supraveghere strânsă, mai ales pentru produsele care pot fi afectate de duty drawback monitorizarea produselor afectate de duty drawback vor fi <clears throat> comunicate cu regularitate Parlamentului European de către Comisie, Consiliul și industria din Uniunea Europeană. De asemenea, factorii pe care Comisia putea să evalueze într-o investigație pentru a constata dacă a existat o mare, un prejudiciu și orice factor relevant poate fi avut în vedere de către Comisie pentru definirea acelui prejudiciu. O altă chestiune importantă pe care a inclus-o Parlamentul European sunt despăgubiri sau reprezintă despăgubile. Acum când se implementează clauza de salvgardare, statele membre pot aplica sau cere de la Fondul European de Globalizare și Ajustare. De asemenea, s-a mărit ponderea acestuia. Comisia va raporta părților interesate toate deciziile legate de aplicarea sau de ieșirea din funcția acestor măsuri de salvgardare, ca și cifre statistice cu privire la comerțul cu Corea de Sud. Și în fine, am creat de asemenea o platformă online care va facilita schimbul de informații între comisie și părțile interesate și va scurta și perioada de timp necesară. În concluzie, Parlamentul European de, de, a, erau multe îngrijorări inițiale în legătură cu acordul de liber schimb cu Corea. În prezent acestea au fost reduse la minim sau chiar au dispărut cu desăvârșire. Oportunitățile sunt mult mai mari decât uh, amenințările acum. Parlamentul European are motive să se mândrească. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult, Pablo Salva. Domnul Shadow, da? Aș vrea doar să salut uh, munca făcută de colegul nostru Zalba și să spun că documentul care a fost trimis de către Corea de Sud cu privire la legislația referitoare la CO2 este studiată în majoritatea grupurilor politice. În ce privește pe mine și grupul nostru, este evident că dacă un acord de liber schimb mergea în principiu împotriva luptei, împotriva schimbărilor climatice, care sunt una dintre prioritățile Uniunii Europene, ar fi un precedent extrem de dăunător. Am spus de mai multe ori acest lucru aici și considerăm că este absolut incredibil că Uniunea Europeană, care se prinde lider în negocierile internaționale, să reducă legislația împotriva schimbărilor climatice în țările partener. Mulțumesc. Bun, Ați subliniat ideea dumneavoastră. Acum, raportorii din umbră care s-au implicat în negocieri. Începem cu Bernd Lange de la grupul uh, Socialiștilor și Democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Avem această, acest element important acum cu clauza de salvgardare și acordul cu Corea a fost prima procedură legislativă în baza Tratatului de la Lisabona în această arenă politică, iată de ce cred că raportorii, raportorul și raportorii din umbră au făcut o treabă minunată împreună cu dumneavoastră, domnule președinte, pentru a stabili poziția Parlamentului în legătură cu acest proces legislativ. Dacă ne uităm la text, uh, vom vedea că regulamentul uh, referitor la salvgardare s-a schimbat în unele aspecte fundamentale și Comisia a făcut angajamente clare, astfel încât acum putem fi siguri că putem atenua temerile pe care le au unii în legătură cu acordul prin această prevedere a clauzii de salvgardare. Condiția prealabilă era ca, în primul rând, să existe un bun regulament de salvgardare și apoi să vedem care este acordul în sine și consider că am reușit în aceste eforturi. În acest context, cred că acordul va fi un model pentru acorduri viitoare în ce privește prevederile de salvgardare și, de asemenea, conținutul acordurilor. Și acest acord cu Corea de Sud va fi un model. Am ascultat uh, declarația Comisiei, am ridicat niște întrebări în legătură cu aceea. Pe lângă chestiunea comerțului, am considerat că ar fi o idee bună să Vedem și barierele non-tarifare, așa, care și ele pot juca un rol decisiv și ideea este că în uh, cadrul unui astfel de acord nu ar trebui să ne ocupăm doar de ceea ce este convenit în mod direct, ci să vedem și barierele non-tarifare care să fie limitate. În ce privește capitolul 13 din acord, se face o trimitere aici la standarde esențiale de mediu și la drepturile lucrătorilor, care desigur reprezintă o componentă esențială a acordului și a dezbaterilor noastre și, desigur, în lumina tratatului de la Lisabona, Parlamentul va urmări cu atenție aceste chestiuni. Mă bucur că eforturile noastre comune au avut rezultate. Am acționat împreună, am uh, <clears throat> declanșat uh, ceva extrem de favorabil. Sper să avem un dialog constructiv cu partenerii din Corea de Sud pentru a implementa acest acord cu re... și a reuși în acest efort. Președintele, mulțumesc. Acum Robert Sergi de la grupul uh, ECR. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să-l felicit pe Pablo. A fost un efort de echipă și colegii de la Liberal. A fost un efort de echipă pentru a <clears throat> reuși cu acest acord. Vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte. A fost o negociere dificilă, nu cu privire la acordul comercial în sine, doar acum. Am spus pentru că poziția Parlamentului, pentru că este primul acord de liber schimb, după cum ați spus, conform tratatului de la Lisabona. A stabilit un standard pentru toate viitoarele negocieri privind acordul de liber schimb deci a fost foarte important ca Parlamentul să reușească la acest prim efort. A fost într-adevăr un efort de echipă și s-a ajuns la un uh, statut care este pe cât de bun am fi putut aștepta să fie. Sper că și corenii care sunt prezenți în sală uh, vor considera că e un uh, acord mulțumitor pentru ei. Nouă ne-a plăcut foarte mult. Am fost dezamăgit că am decis astăzi să nu votăm cu privire la raportul meu, care este acordul final privind acordul de liber schimb. Asta va trece prin Parlament pe 7 februarie la comisie. Un ultim uh, punct. Am fost puțin dezamăgit și știu că și domnul președinte că Consiliul a decis să amână implementarea pentru că am considerat că Uniunea Europeană are rol de lider în negocierile mondiale. Unii dintre noi au considerat că ar fi fost mai bine să avem acordul și să mergem mai departe. Cu toate acestea, nu s-a întâmplat așa. Dar vă mulțumesc tuturor celor care ați lucrat cu Pablo, cu mine și cu ceilalți raportori din umbră. Cred că avem ceva care va fi o, un punct de referință pentru toată activitatea viitoare a Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc, Robert Sedi. Vreau să spun că am avut un mic dejun de lucru cu unii de la domeniul de afaceri american. Și ca glumă au mulțumit Consiliul Uniunii Europene pentru că a amânat intrarea în vigoare a acestui acord cu Corea de Sud, pentru că le-am dat americanilor ocazia să-și încheie propriul lor acord cu coreenii și îl facă să intre în vigoare de la 1 iulie. Deci e ceva foarte trist să auzi așa ceva, dar noi suntem răspunzători pentru deciziile luate. Michel Fara de la grupul ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportor în din umbră aș dori să îi mulțumesc raportorului pentru spiritul de colaborare de care a dat dovadă și aș dori să vă mulțumesc și noastră, domnule președinte, pentru negocierile conduse cu abilitate în cadrul trialogului. Ați, ați reușit, într-adevăr, să colaborați cu celelalte părți și să aduceți astfel îmbunătățiri esențiale textului. În plus, am negociat cu Consiliul, ca reprezentanța INTA, și cu Comisia, am făcut asta cu multă abilitate pentru a obține un rezultat mai bun pentru toată lumea, pentru toate părțile interesate. Acest lucru este într-adevăr deosebit de important, după cum s-a și subliniat. Corea de Sud se confruntă cu o serie de provocări în materie de securitate, de aceea este important să avem un parteneriat economic cu o țară democrată care are o economie de piață în Asia de Sud-Est. Ei sunt parteneri importanți ai Uniunii Europene. Și acest lucru este deosebit de relevant în lumina cadrului general al politicii de securitate cu care operăm. În următoarele luni, ar fi probabil foarte bine să continuăm cu acest acord și să ne asigurăm că este adoptat cu succes. Și deci clauza de salvgardare pe care tocmai am adoptat-o este de importanță esențială pentru că, într-adevăr, răspunde necesităților economiei europene și ne oferă și un cadru necesar. O să ne asigurăm mai târziu că, într-adevăr, intenția originală a articolului este respectată. Desigur, anumit protagoniști economici industriali nu sunt foarte fericiți cu forma actuală a acordului, dar asta ne arată practic cât de important cât de importantă este această scutire de taxe pe care o oferim sudcoreenilor. Asta ne arată că Uniunea Europeană este pregătită să răspundă pozitiv, pe un anumit punct, solicitărilor coreene e important ca dispoziția privind dioxidul de carbon să fie inclusă în acest parteneriat și sper că în curând să primim ceva comentarii în acest sens din partea uh, colegilor sudcoreeni. Vă mulțumesc foarte mult pentru spiritul de colaborare pe care mi l-ați arătat. Domnul Schulz de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte. și eu mă alătur spuselor raportorului din umbră și doresc să-i mulțumesc raportorului pentru efortul depus. Cred că s-au făcut uh, multe lucruri bune în direcția acestei clauze de salvgardare. Avem în sfârșit un acord, vom avea un acord cu o economie dezvoltată din afara Uniunii Europene. Noi ne-am implicat foarte mult în acest demers pentru că l-am considerat deosebit de important, mai ales în contextul actual al unei economii globalizate. Și am considerat că este esențial să dăm dovadă de spirit de parteneriat în materie de probleme comerciale. A existat și o serie de rezerve în grupul nostru în materie eh, cu privire la acest acord comercial în ansamblu, mai ales când era vorba de probleme sociale și de probleme de mediu însă activitatea de până acum s-a dovedit a fi esențială și cred că am realizat progrese semnificative în definirea criteriilor juridice pentru astfel de acorduri. Și sperăm că viitoarele acorduri vor acoperi mai bine problematica de mediu, de socială și a drepturilor omului. Am dorit să avem aceste elemente incluse în textul viitorilor acorduri. Înțeleg că și reprezentantul Comisiei Europene ar avea ceva să spună pe această temă, Peter Bertz. Mulțumesc, domnule președinte. În momentul de față aș da cuvântul colegului meu să vorbească numele Comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a mă referi la problema dioxidului de carbon, aș dori să mă alătur și eu antevorbitorilor și să vă mulțumesc pentru activitatea remarcabilă desfășurată de comisie pe această temă. Puteți fi mândri de ceea ce s-a realizat. Cele trei instituții au colaborat strâns în acest demers și am reușit să elaborăm un instrument care, într-adevăr, respectă acordul de liber schimb, dar care ne oferă și o protecție eficientă pentru industriile europene. În cazuri de urgență și de asemenea asigură și un proces investigativ care este complet transparent pentru toate părțile implicate. N-am să menționez toate îmbunătățirile care au fost realizate, s-a făcut acest lucru deja, însă trebuie să spun că ceea ce s-a făcut până acum este într-adevăr un pas important înainte. Acum am să mă refer la dioxidul de carbon. Putem într-adevăr confirma ce a spus domnul Zalber mai înainte. Comisia a lucrat îndeaproape cu autoritățile coreene pe această temă și putem spune acum că problema a fost rezolvată. Luni, 24 ianuarie, Ministerul Corean al Mediului a făcut un comunicat de presă sublinind schimbările aduse legislației coreene. Aceste modificări sunt în conformitate cu solicitările industriei europene. Comunicatul de presă al Ministerului Corean și declarația Comisiei pot fi găsite pe site-ul DG Comerț. Și un ultim lucru, Comisia va fi disponibilă pe 7 februarie, va putea explica Comisiei INTA în detaliu aspectele tehnice ale noi legislații adoptate de Corea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și eu, președintele. Domnule președinte, Cred că trebuie să mulțumim și lui Ignatia Botero, membrul comisiei care a colaborat foarte bine cu Parlamentul și așa am reușit să ajungem la un acord. A fost o realizare remarcabilă în colaborare cu comisia. Știți că, și cred că sunteți de acord cu mine. Însă cred că această comisie trebuie să mulțumească și lui Ignatiu. Într-adevăr, da, trebuie să recunoaștem și meritele colegului Ignacio. Și ar mai fi un lucru. Dincolo de rezultatul remarcabil, cred că la nivelul comisiei am fost capabili să trecem peste diferendele dintre noi și să ajungem la concluzii comune noi înșine, înainte de a contacta alte instituții și astfel ne-am putut prezenta în fața celorlalți vorbind cu o singură voce. Și în opinia mea acest lucru a fost esențial pentru obținerea rezultatului pe care l-am obținut. De aceea consider că trebuie să le mulțumim tuturor celor care au participat la activitatea asociată acestui dosar și personal mă bucur că am avut ocazia să conduc această echipă remarcabilă. De asemenea, aș dori să menționez aici rolul domnului Wengel în calitatea sa de reprezentat al președinției belgiene în Consiliu și a domnului Ignacio Garcia ca reprezentant principal al Comisiei, fără dânsii, indiferent de angajamentul nostru și de eforturile noastre, nu am fi putut uh, definitiva acest acord în timpul în care am reușit, de fapt, să-l definitivăm și am dovedit astfel că putem face ceea ce ne propunem în numele Uniunii Europene și în interesul economiei europene. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult! Thank you. Well, let's move to the files 16 uh, to 18. Trecem la punctele 16-18. Le discutăm împreună pentru că se referă la chestiuni similare. Raportorii noștri sunt domnul George Sabin Cutaș, Emilio Menendez del Valle și Gianluca Susta. Și se ocupă respectiv de Maroc, Iordania și Egipt. Vă rog puțină atenție. Cei care doresc să părăsească sala, Trebuie să o facă fără să se mai oprească pe parcurs. Vă mulțumesc! Revenind E vorba de un mecanism de soluționare a diferendelor cu Maroc, Iordania și Egipt. Să discutăm proiectele de raport formulate de raportorii menționat. Începem cu domnul Cutaș. Președinte, Prezentul raport uh, se referă la instituirea unui mecanism de soluționare a litigiilor cu regatul Maroc referitor dispozițiilor comerciale. We have translation? Okay. Mecanismul propus urmează modelul capitolului de soluționare a litigiilor a celor mai recente acorduri încheiate de Uniunea Europeană și se bazează pe înțelegerea OMC privind reglementarea diferendelor. Aceasta se va aplica în cazul unui litigiu introdus ca urmare a încălcării titlului 2 al acordului de asociere Uniunea Europeană-Maroc privind produsele industriale, agricole și piscicole, cu excepția articolului privind antidumping. Acordul prevede posibilitatea soluționării litigiilor prin consultare și mediere, introduce proceduri privind componența Comisiei de Arbitraj și privind prevederile de conformare, remedii temporare în caz de nonconformare, norme privind transparența și dispoziții privind relațiile cu, uh, uh, relațiile cu OMC privind reglementarea diferendului. Prin comparație, normele actuale de soluționare a litigiilor se bazează pe o abordare diplomatică și pot fi astfel ușor blocate de către partea părâtă. Acest acord va îmbunătăți, prin urmare, securitatea și predictibilitatea relațiilor comerciale dintre Uniunea Europeană și Maroc, fiind benefic pentru companii și consumatori. Adoptarea acestuia merge în direcția foii de parcurs euromediteraneene privind comerțul după 2010, document care a fost adoptat în cursul celei de-a opta conferințe ministeriale privind comerțul al Uniunii pentru Mediterană din decembrie 2009 și poate reprezenta de asemenea un pas înainte pentru crearea zonei de liber schimb euromediteraneană. În încheiere aș vrea să propun practic uh, ca Parlamentul să își dea consimțământul pentru prezentul acord și cred încă o dată, așa cum am spus, uh, că acest acord uh, va îmbunătăți relațiile dintre Uniunea Europeană și țările din regiune. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că vorbim aici de un mecanism care presupune o mutație în abordarea generală a mecanismelor de soluționare a diferendelor. Este un mecanism folositor pentru că ne sporește capacitatea de a acționa și de a confirma acordurile euromediteraneene, un lucru crucial din toate punctele de vedere, pace, securitate, justiție În situația actuală, dacă ne gândim la ce se întâmplă în Tunisia și în Egipt, e nevoie de mult mai multe lucruri decât un simplu mecanism de soluționare a diferendelor dacă dorim într-adevăr să facem progres ceea ce privește colaborarea cu Iordania, zona mediteraneană și Uniunea Europeană, între aceste țări și Uniunea Europeană. În orice caz, cred că un mecanism de soluționare a diferendelor uh, va spori securitatea și previzibilitatea relațiilor bilaterale, un element de importanță deosebită, cel puțin în opinia mea. De asemenea, aș dori să vă spun că acordurile bilaterale trebuie să fie întotdeauna compatibile, compatibile cu sistemul comercial multilateral. Și aș sublinia aici investițiile străine directe. Știm cu toții că în temeiul tratatului de la Lisabona, investițiile străine directe uh, devin de resortul nostru și această formă, acest mecanism ne poate ajuta să soluționăm disputele în domeniu. N-aș vrea să vorbesc foarte mult, ne-am lucrat practic o echipă de trei, ocupându-ne de același subiect și mai ales în lumina celor spuse, atât de domnul Cutaș cât și de mine însumi, cred că este clar că Parlamentul trebuie să-și dea consimțământul. Mulțumesc, Emilio. Următorul vorbitor este Gianluca Susta, raportul pentru Egipt. Gianluca. Vă mulțumesc. În ceea ce privește cadrul juridic și instituțional, nu ar mai fi nimic de adăugat, uh, pe lângă ceea ce au spus colegii Cutaș și Delvaie. Sunt situații extrem de similare. E vorba de a găsi un mecanism de soluționare a diferendelor, comerci, natură comercială, un mecanism care se poată sprijini într-adevăr relațiile economice dintre țări și în cazul Egiptului, uh, Negocierile cu privire la acest mecanism de soluționare a diferendelor s-au încheiat recent și acordul se aliniază acordului folosit de Uniunea Europeană și cu memorandumul de înțelegere privind soluționarea diferendelor al OMC. Ținând cont de faptul că acestea se întâmplă în zona euromediteraneană, putem vedea ca pe un instrument care ne va ajuta în viitorul apropiat, sper eu, să trecem într-adevăr spre un acord de liber schimb în zona euromediteraneană, adică să dezvoltăm relațiile dintre țărmul nordic și cel sudic al Mediteranei. Nu ar mai fi nimic altceva de adăugat, pentru că toate aspectele juridico-instituționale au fost prinse de colegii mei. Toți raportorii sunt din grupul socialiștilor și democraților și toți vin din țări latine. România, Spania și Italia. Înțeleg că aspectul nu este câtuși de puțin controversat, deci probabil nu este nevoie de o dezbatere. Reprezentantul Comisiei, dacă are ceva să ne spună? Cine reprezintă Comisia? Doamna Miriam Janicol? Nu? Se pare că nu. Nu. Un domn? Vă rog, asigurați-vă că cei de la comisie trimit pe cine trebuie să vorbească. Mulțumesc, domnule președinte, mă numesc Luca Decari și eu am negociat toate aceste acorduri. Luca Decale am fost negociator pentru uh, toate aceste acorduri, am lucrat de aproape cu raportorii. Intenția noastră este să îmbunătățim cadrul instituțional pentru soluționarea disputelor. În legătură cu conținutul, diferența față de acordul OMC este că toate aceste trei acorduri conțin dispoziții referitoare la transparență, ceea ce nu se întâmplă în cazul acordurilor OMC. A fost pentru prima dată când am reușit să convingem statele uh, să um, fie de acord cu condiții de transparență totală în um, cazul de dispute internaționale. O observație. S-a vorbit despre investițiile străine directe. Pentru moment, aceste protocoale acoperă doar capitolul 2 din acordul de asociere referitor la uh, bunuri comerciale, industriale și, agricul, și uh, agricole. Toate adăugirile ulterioare din uh, acordurile de asociere vor putea beneficia de acest mecanism de soluționare a disputelor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, spune domnul președinte. Mai sunt observații din partea raportorilor? Positions, uh, just for the record, deadline for amendment. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 28 ianuarie, votăm în comisie la 3 martie. Trecem acum la dosarul 19, punctul 19 de pe ordine de zi. Este analiza unui uh, document de lucru pentru care raportor a fost domnul Ian Zaradil în legătură cu abrogarea regulamentului Consiliului numărul 1541 din 98 privind dovezile de origine pentru anumite produse textile. Acest dosar a fost transmis Parlamentului, conform procedurilor legislative obișnuite. Comisia propune abrogarea regulamentului 1541 pe baza faptului că prezentarea dovezii de origine este considerată ca având ca neavând nicio valoare. Pentru anumite produse textile uh, se aplică un sistem de supraveghere și pentru produsele textile care provin din țările uh, nemembre OMC au uh, restricții cantitative bazate pe autorizații de import. Deci, dovezile de origine sunt irelevante. Îi voi da acum cuvântul raportorului, domnului Ian Zaradil care ne va prezenta acest document. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Avem în față o propunere a Comisiei de a abroga un regulament al Consiliului, regulamentul 1541 din 98, și de a modifica un alt regulament al Consiliului, 3030 din 93. de ce să abrogăm acest regulament referitor la dovezile de origine pentru anumite produse textile provenite din țări terțe? Este o listă foarte lungă a acestor produse textile. Ele sunt menționate în documentul de lucru, dar nu le voi repeta. E vorba de câteva zeci de produse. De ce să abrogăm acest regulament așadar? Sunt mai multe motive. Aceste motive au fost prezentate de uh, comisie. În primul rând, uh, trebuie să specificăm că inițial regulamentul Consiliului, a cărui abrogare o cerem, a fost adoptat pentru a furniza un instrument pentru implementarea măsurilor de politică comercială pentru a evita problemele apărute pe piață și uh, denaturarea concurenței din cauza produselor provenite din state terțe, precum, de exemplu, Republica Populară chineză. Produsele uh, din țările OMC au fost terminate odată ce a expirat uh, acordul OMC privind uh, textilele și hainele. În ceea ce privește prevederile pentru importurile de textile și produse din Republica Chineză, acesta s-a încheiat în septembrie 2008. Prin urmare, Comisia este de părere că o consecință directă a acestei expirări eh, măsurile pot, din sectorul textelor pot fi eh, gestionate fără prezentarea dovezii originii produselor importate. Trebuie să subliniez faptul că vor exista în continuare instrumente de control pentru produsele textile importate, în primul rând va fi un impact mai mare asupra autorizațiilor de import. Ehm, va exista și un sistem uh, de supraveghere statistică menit să monitorizeze impactul asupra pieței uh, comune. Acest sistem uh, va fi gestionat în conformitate cu regulamentul 2454 din 93 al Comisiei. Mai există un regulament al Comisiei regulamentul 2454, pe care tocmai l-am menționat, uh, conform acestui regulament, uh, trebuie să fie menționat uh, țara de origine în căsuța 34. Vă amintesc că anul trecut Parlamentul a adoptat în primă lectură raportul colegului, colegii noastre Muscardini în legătură cu menționarea statului de origine al anumitor produse importate din state terțe, acesta se referă și la textile și la uh, articole de îmbrăcăminte. Ținând cont de toate aceste precizări, uh, tind să fiu de acord cu propunerea Comisiei de abrogare a regulamentului uh, menționat și de amendare a celuilalt regulament. Însă aș dori să invit Comisia să uh, detalieze uh, în legătură cu formularea celor două regulamente, cu legătura dintre uh, cele două și uh, care va fi situația textilelor și bunurilor importate în Uniunea Europeană din state terțe. În ultimul uh, rând, vreau să vă spun că sunt deputat european din 2004 și este prima dată când mă confrunt cu o propunere de abrogare a unui regulament uh, pentru mine acesta reprezintă un eveniment istoric. Mi-amintesc că la începutul primului mandat al său, domnul Barroso a ținut un discurs în care a anunțat că va fi uh, pentru simplificarea legislației europene. Au fost luate uh, anumite măsuri în acest sens, alte măsuri uh, nu au fost luate, dar oricum cred că această abrogare reprezintă un uh, pas pe calea cea bună, un pas simbolic care arată intențiile noastre de simplificare a cadrului de reglementare european și de a ușura sarcina de reglementare. Vă mulțumesc uh, mult pentru atenție. Mulțumesc, spune președintele. Da, e bine să abrogăm regulamentul, odată ce ele nu, nu mai sunt utile. Vă mulțumesc pentru uh, comentarii. Aș vrea să știu dacă sunt observații din partea membrilor comisiei. Se pare că acest subiect nu este unul controversat. Aveți comentarii? Uh, da, reprezentanta comisiei dorește să ia cuvântul. Mă numesc uh, Ingrid Charlahens de la DG Customs. Vă rog să vă apropiați de microfon, spune președintele. Mă numesc Ingrid Scarlasfens, uh, sunt uh, de, le, de la DGTaxul și noi ne ocupăm de regulile privitoare la originea produselor. Dacă îmi permiteți, a few Am să fac câteva observații și comentarii în legătură cu această propunere pentru a crea o imagine de ansamblu. Așa cum a menționat raportorul, acesta reprezintă un pas important către simplificarea formalităților vamale. Un efect uh, secundar este faptul că prin această propunere armonizăm procedurile de importare a produselor uh, textile cu procedurile referitoare la alte produse, pentru care, de exemplu, uh, sunt prelevate taxe antidumping pentru celelalte categorii de produse nu este necesară prezentarea unui certificat de origine. Până acum, pentru anumite categorii de produse textile, a fost necesar uh, prezentarea unui certificat de origine, ceea ce, în opinia noastră, reprezintă o povară disproporționată um, comparativ cu valoarea adăugată de această obligativitate. de ce să abrogăm acest regulament acum? Pentru că restricțiile comerciale uh, aplicate textilelor devin mai puțin uh, importante. Am avut, am încheiat acorduri cu China. Restricțiile care mai rămân uh, sunt valabile doar pentru Belarus și Corea de Nord și aceste uh, restricții sunt bazate pe un sistem de autorizații de import. Credem că impunerea prezentării unui certificat de origine nu este necesară și nu reprezintă decât o povară suplimentară care nu aduce uh, un plus de siguranță. Vreau să subliniez de asemenea că nu uh, renunțăm uh, în totalitate la verificarea originii bunurilor importate. Există în continuare declarații de import, uh, sunt formalități care se fac la importarea bunurilor în Uniunea Europeană. Toate aceste documente impun specificarea originii produselor, această origine poate fi verificată în cadrul procedurilor obișnuite uh, demersurilor autorităților vamale. De asemenea, vreau să vă spun ceea ce nu, care nu este scopul acestui regulament. Nu dorim să creăm măsuri de politică comercială. Nu abordăm problema restricțiilor comerciale. Și nu e vorba nici de informațiile furnizate consumatorului. E vorba de formalități vamale. Certificatul acesta nu ajunge niciodată la consumatorul final. Consumatorul final nu vede niciunul dintre aceste documente solicitate la vamă. O altă propunere care a fost menționată se referă la informațiile furnizate consumatorilor, la etichetarea produselor, la marcașul de origine pe produsele vândute în uh, Uniunea Europeană. Menționarea originii pe parcursul formalităților vamale are de-a face cu definiția geografică a locului în care au fost obținute bunurile, lucru care nu prea este aplicabil textilelor, sau a locului în care au fost procesate produsele respective. Nu e vorba aici de verificarea standardelor sociale sau de muncă. E vorba de un simplu pașaport economic al acestor bunuri uh, în care se precizează originea acestor bunuri, locul în care acestea au suferit ultimele modificări. Atât pentru moment, domnule președinte, dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc pentru contribuție. Domnule Zahradil, doriți să luați cuvântul? pentru observații finale? Iată că nu. Vă amintesc că acest uh, proiect de raport uh, va fi analizat la reuniunea din 3 martie. Termenul uh, limită de depunere a amendamentelor va fi pe 7 martie și votăm în comisie pe 12 aprilie. Trecem acum la punctul 20. O Uniune a Inovării. E vorba de un aviz ITRE, comisia responsabilă pe fond. Raportarea este Ineze Vaidere. Mă rog, vă rog să mă iertați dacă nu vă pronunț uh, corect numele, spune președintele. Avem un prim schimb de opinii uh, referitor la acest aviz. E vorba de o inițiativă far a Comisiei în cadrul uh, procedurii UE 2020 o Uniune a Inovării. Comisia ITRE pregătește un raport din proprie inițiativă în legătură cu acest subiect, iar comisia noastră a decis să se implice în uh, discuții uh, pregătind un aviz în legătură cu aspectele legate de comerț ale acestei inițiative. Ineze Vaider, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, Domnule președinte, mi-ați pronunțat foarte corect numele și vă mulțumesc pentru acest lucru. Importanța unei politici europene mai eficiente în domeniul inovării este foarte importantă. Pe 6 decembrie, Comisia Europeană a pregătit, a prezentat o comunicare în legătură cu Uniunea Inovării. Acest document se uh, vorbește despre provocările principale, schimbările climatice, energie și securitatea alimentelor, sănătate, energie și mai multe alte chestiuni legate de uh, achizițiile publice și de programele de cercetare și inovare, drepturi uh, intelectuale, noi forme de parteneriat cu Uniunea Europeană și între statele membre ale Uniunii Europene și um, tabela de marcaj a Uniunii Europene. Această inițiativă se concentrează pe uh, sprijinul acordat IMM-urilor documentul de lucru furnizat până la momentul de față de ITRE nu prezintă în mod explicit propunerile și de aceea a uh, ridicat câteva semne de întrebare. În opinia mea, documentul comisiei este mult mai interesant ca bază pentru discuții și ca document de lucru pentru ITRE eu încă sunt profesoară la universitate și fac cercetare. Acest uh, document uh, al comisiei a fost foarte interesant pentru mine. Principalul uh, subiect al documentului I3 se referă la incluziunea, includerea inovației sociale în parteneriatele europene și se pune accentul pe uh, îmbătrânire activă și uh, sănătoasă. ITRE propune un ghișeu unic, un serviciu unic uh, în care IMM-urile, cercetătorii și companiile să poată solicita finanțare națională și locală pentru cercetare și inovare, lucru pe care îl consider foarte bun, foarte util. Sper că toată lumea a primit proiectul avizului meu care a fost tradus. În proiectul de aviz pentru uh, INTA am subliniat faptul că inovarea și uh, internaționalizarea vor fi uh, factorii uh, importanți, cei mai importanți pentru uh, dezvoltare în cadrul Uniunii Europene. Strategia de inovare a Uniunii Europene trebuie uh, să facă față celor mai mari uh, provocări, concentrându-te pe ultimele tehnologii, pe reducerea emisiilor de carbon și pe eficiența energetică. În propunerile mele am uh, subliniat că Uniunea Europeană trebuie să asigure susținere um, politică și financiară adecvată acestor inovări. Accesul la finanțare este esențial pentru IMM-uri. Am susținut de asemenea crearea unui serviciu uh, european care să um, faciliteze stabilirea de parteneriate. Uniunea Europeană trebuie să își protejeze, din punct de vedere juridic, uh, inovațiile și uh, drepturile intelectuale. Transferul către stări terțe de know-how și tehnologie prin proiecte și inițiative uh, mixte trebuie să fie monitorizată îndeaproape de către comisie. În al treilea rând, o reducere semnificativă în prețurile brevetelor europene trebuie să aibă loc. Prețurile europene sunt mult mai uh, mari decât cele din Statele Unite și Japonia, ceea ce creează un dezavantaj uh, competitiv pentru cercetătorii și producătorii consumatorii europeni. Acest lucru poate că nu ține neapărat de resortul nostru, de mandatul nostru în INTA, dar uh, privatizarea uh, domeniului cercetării va duce la mai puțină uh, concurență față de competitivitate scăzută față de Statele Unite și Japonia. Pentru că dacă prioritizăm cercetarea, toată lumea cercetează aceleași chestiuni și imaginea de ansamblu rămâne neexplorată, sau cel puțin așa văd eu lucrurile. Avem nevoie de măsuri care destabilizarea ratelor de schimb și trebuie să abordăm și problemele legate de achizițiile publice și de barierele tarifare. Tarifele uh, sunt uh, aceste bariere tarifare tind să fie obie principalele obiective în cadrul uh, comerțului internațional. Trebuie să promovăm uh, trecerea la comerțul extracomunitar. Uh, Acestea sunt principalele uh, idei din proiectul meu de aviz. Acest proiect de aviz vă stă la dispoziție, este disponibil și aștept uh, cu uh, mult interes propunerile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Is there already a working document? Or... Vă rog să-mi spuneți dacă e deja un document de lucru sau un proiect. Am distribuit ieri. Nu l-am primit. Not distribuit ieri. N-a fost încă distribuit. Îmi pare rău. Dar oricum ați prezentat foarte clar ideile și ce ați spus probabil corespunde conținutului documentului dumneavoastră. Așa că n-am pierdut. Pot să-l și citesc dacă vreți. Okay. Dar sper că va fi distribuit în curând. Din păcate încă n-am avut ocazia să-l citim, dar uh, v-am ascultat cu atenție. I can realize are in your doc- și îmi dau seama care sunt ideile principale. Oricum e un prim schimb de păreri și vom avea ocazia să mai discutăm documentul. Există contribuții din partea altor membri. E un prim schimb de păreri. Nu știu dacă există idei. Domnul Scholz de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Mai întâi, aș vrea să cer scuze raportorului din umbră. La noi sunt alegeri în derulare și colegul din Irlanda cred că vrea să creeze condiții bune pentru partidul lui, așa că nu e prezent astăzi. În orice caz, aș vrea să comentez puțin cu privire la observațiile dumneavoastră introductive. Mi se pare un subiect foarte important. Ați subliniat care sunt elementele principale pe care le sprijin și cred că vă îndreptați în direcția cea bună. Dar aș mai dori să fac două comentarii. Cred că Uniunea Europeană se află într-o situație economică în care trebuie să ne gândim în legătură cu modul în care putem să ne asigurăm că partenerii care au drepturi egale pot uh, încerca să dezvolte pe mai departe legăturile economice în interesul uh, populației, al oamenilor și al mediului înconjurător. și cred că e foarte important că întreaga idee a Uniunii Inovației să revină la aspectele cele mai importante, și anume ocuparea forței de muncă, dreptatea, justiția socială pentru toți membrii societății în toate statele membre sau țările care fac parte din aceste relații economice. Și în același timp avem nevoie de economie durabilă și sustenabilă și din punct de vedere ecologic pentru că nu să-și poată aduce contribuție. Mulțumesc. Alte observații? Atunci dați-mi voie personal să vă spun că e un subiect foarte important. Comerțul se referă la lucruri cu care se face comerț. Ca să avem lucruri cu care se face comerț, trebuie să fim competitivi și ca să fim competitivi, într-o economie care nu se bazează neapărat pe salarii mici sau costuri reduse și pe costuri de mediu reduse, atunci avantajul nostru concurențial ar trebui să se bazeze pe inovare și avantaj tehnologic. Cred că e ceva extrem de important și Comisia pentru Comerț trebuie să vină cu un uh, aviz foarte puternic la ITRE și cred că doamna raportor eh, putem avea încredere în ea. Și acum, dacă dorește să mai spune ceva, da, vă mulțumesc pentru observații și sunt dezamăgită că acest document, această propunere de aviz nu a fost distribuită. Ca să primesc mai multe păreri. După cum vă spuneam, am bucurat foarte mult să văd acest document al Comisiei și cred că e o bază foarte utilă pentru discuții. Însă documentul ITRE pe care l-am primit e într-o variantă de lucru, o ciornă, poate o primă variantă și nu se referă la inovații. N-am regăsit inovațiile acolo. Am încercat să găsesc aspectele legate de comerț internațional care interesează comisia noastră dar cred că în ce privește inovațiile ITRE trebuie, mai are niște teme de făcut ca și uh, baza pentru avizul nostru să fie mai bună. Bun, mulțumesc, deci vom aștepta atunci proiectul de raport. Examinarea proiectului de avizie programată pentru 7 februarie, termenul pentru depunerea amendamentelor e cel precizat și adoptarea în comisie. <coughs> In the next 15 uh, pe 15-16 martie. Mulțumesc să trecem la punctul 21. O modificare a regulamentului Consiliului numărul 55 din 2008 de introducerea unor preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova. E un aviz al propriei comisii. E un prim schimb de păreri. Raportor este domnul Helmut Scholz din partea GUE. Și să-i dăm cuvântul pentru a lansa discuțiile. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. O să încep prin a spune că consultările care au avut loc până în prezent și acordul pe care l-am avut cu privire la acest text s-a îndreptat în direcția sau pe baza ideii că nu vor exista amendamente, nu vor exista schimbări ale conținutului regulamentului, ci să existe o procedură simplificată ca în esență să existe o procedură accelerată pentru ca acest regulament să intre în funcțiune cât mai curând. Am avut șansa să discut cu unii reprezentanți din Moldova, care doresc să vadă intrarea în vigoare cât mai curând posibil a acestui regulament. În esență, aceasta este ideea, să existe o procedură simplificată să existe aceste preferințe comerciale autonome care să fie în vigoare cât mai curând posibil. Și voi eh, fi bucuros să discut cu raportorii din umbră să primez niște semnale și din partea lor. Nu știu dacă eh, în ultimele câteva zile sau săptămâni au apărut idei la amendamente. Thank you. Președintele, mulțumesc, domnule Scholz. Am o solicitare din partea domnului Cutaș. Microfon. Microfon. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, modificarea regulamentului de introducere a unor preferințe comerciale pentru Republica Moldova reprezintă practic un semnal pozitiv al Uniunii Europene către această țară, membra parteneriatului estic, care a declarat recent că speră să-și poată depune cererea de aderare la Uniunea Europeană în 2011. Din punctul meu de vedere, Moldova a întreprins un set ambițios de reforme politice, economice și sociale, a căror continuitate trebuie încurajată. În același timp, ă, Republica Moldova a fost dur afectată de criza economică și financiară. Practic, în ultimii patru ani, întreprinderile sale vinicole fie și-au uh, stopat activitatea, fie au intrat într-un proces de insolvabilitate, iar companiile care activează în acest sector, cheie ale economiei sale, au acumulat pierderi. Creșterea contingentului tarifar scutit de taxe vamale pentru vin și prelungirea uh, validității regulamentului numărul 55 2008 al Consiliului până la sfârșitul 2015 ar ajuta această țară a cărui număr de lucrători în industria viticolă se ridică la 300.000 de oameni și în care sectorul agricol reprezintă 40% din produsul intern brut. Aceste măsuri, zic eu, ar lăsa de asemenea suficient timp pentru pregătirea negocierilor privind crearea unei zone de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, un obiectiv comun al Uniunii Europene și al Republicii Moldova. De aceea, în final, vreau să susțin ceea ce și raportorul a spus. Mi se pare important uh, adoptarea cât mai rapidă a acestui regulament. Mulțumesc. Julio Winkler. Domnul Winkler, PP. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Cred că nu e nicio surpriză pentru vreun membru al Comisiei că sunt în favoarea Republicii Moldova. Nu e pentru prima dată că sunt avocatul ei. Cred că e foarte important să avem și Moldova, dar și alte țări din regiune în această politică de vecinătate. Le avem în parteneriatul răsăritan, avem planuri de acțiune pentru aceste țări, dar ce putem de fapt să facem, probabil în special în mâinile Comisiei pentru Comerț Internațional, deci e foarte important pentru mine că de obicei suporterii Moldovei sunt sprijiniți și au fost sprijiniți de toți membrii Comisiei pentru a ne intensifica cooperarea. Sunt într totul de acord cu raportorul, domnul Scholz, N-ar trebui să se depună amendamente la acest document pentru că intențiile acordului sunt foarte limpezi și simple. Deci procedura simplificată să fie procedura pe care o sprijinim și noi de la PP și acest gen de procedură accelerată de fast care ar fi în favoarea partenerului din Moldova. Mulțumesc. se poate observa că colegii români sprijină Republica Moldova. Să ascultăm poziția comisiei. Domnul Peter Fanenhoiber, mulțumesc. Mă bucur foarte mult că raportorul a prezentat raportul așa cum a făcut-o. Se referă la o schimbare tehnică a unui regulament deja existent sectorul vinului, după cum a menționat și domnul Vinclă și alții, e un sector foarte important pentru Moldova. 40% din PIB vine din sectorul agricol. 300 de mii de lucrători au locuri de muncă în acest sector. E foarte important. Moldova a avut probleme cu alte piețe. La jumătatea anului trecut, exporturile către Rusia, în special, Moldova a cerut în acel moment președintului Comisiei să prelungească contingentul de vin și, după cum s-a spus, e foarte mult o chestiune tehnică, nu are niciun impact asupra industriei vinului din Europa și am profitat de această solicitare pentru a prelungi contingentele și pentru alte trei produse, grâu, porumb și orz și propunem să extindem durata regulamentului și din 2013 până în 2015. Deci mă bucur să văd această reacție în comisia dumneavoastră. Mulțumesc. Încep acum să <clears throat> fiu un să încerc și eu vinul moldovenesc. Ne fi nicio controversă în legătură cu acest dosar, fiind doar un mod, o modificare tehnică, consider că aplicarea procedurii simplificate ar fi rezonabilă și justificate. Iată de ce propun în mod uh, formal să acceptăm această propunere fără amendamente și procedura simplificată în baza regulii 46. Desigur că acum, dacă raportorul are ceva de spus sau există obiecții în legătură cu procedura simplificată la acest dosar, domnul Scholz, domnule președinte, a fost, de fapt, propunerea mea să avem procedură simplificată, dar aș putea menționa că celebrele podgori din Moldova, cred că știți despre ce vorbim aici, v-aș propune să mergeți la o degustare de vinuri moldovenești. Da, o să mi însușesc propunerea dumneavoastră dar președintelui revine sarcina să facă o propunere oficială comisiei, deci uh, vă spun oficial ceea ce v-am spus și o să ascult din nou să văd dacă există vreo obiecție din partea raportorului și a celorlalți membri ai comisiei. Nu sunt obiecții. Deci, propunerea este de a merge pe linia deci se consideră că s-a aprobat fără niciun amendament. Felicitări așadar domnului raportor și crescătorilor de viță de vie din Moldova. Ajungem la sfârșitul acestei sesiuni de dimineață. Vom continua după amiază cu ușile închise la ora 3 fix pentru a-l asculta pe Jono Germașadu, director general adjunct la DG Comerț, cu privire la diverse subiecte indicate în dosare. E ceva foarte important, deci vă rog să nu uitați să fiți aici la 3 fix. Mulțumesc!